12. Uh, uh, bon, mes chers amis. Bun, dragi prieteni. Comme nous sommes très nombreux, il va falloir... Dragi prieteni, pentru că suntem foarte mulți, mă scuzați o secundă. <laughs>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 Am ajuns la punctul 12 al ordinii noastre de zi. Este vorba de un schimb de opinii cu Pascal Savouret, care este director al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului. La Vigo, domnule Paco. Din nou îl uh, salutăm, nu este prima oară când vine domnul Savure. Poate vă aduceți aminte, dumnealui a mai fost la comisia noastră când a avut loc audierea publică cu privire la pescuitul ilegal. Dumnealui ne va prezenta lucrările agenției, mai ales planul de acțiune pentru 2015. Domnule Savure, aveți cuvântul. Uh, thank you, Chair. I will uh, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, Parlamentului European pentru sprijinul acordat agenției noastre. Aș dori să menționez amendamentele bugetare și um, planul de înființare. Vreau să mulțumesc uh, pentru aceste demersuri. Eu intenționez să fiu succint să vă prezint uh, programul de lucru al agenției noastre pentru 2015 și eventual să intru puțin în detalii în ceea ce privește punerea în aplicare a noilor trăsături ale politicii comune de pescuit. În primul rând, uh, să vă prezint uh, Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului. E bine, Competențele sale sunt acelea de coordonare ale controalelor și activităților de inspecții de către statele membre și să ajute statele membre să coopereze pentru a mm, îndeplini ă, normele politicii comune de pescuit, pentru a asigura o aplicare eficientă și uniformă, ceea ce înseamnă că agenția nu desfășoară activitatea comisiei și nu face nici munca statelor membre însă contribuie la punerea în aplicare și la îmbunătățirea respectării uh, statelor membre a normelor. Obiectivele noastre sunt îmbunătățirea conformității, un teren echitabil și eficiența costurilor. În foarte pe scurt, agenția are sediul la Vigo în Spania care este poate unul dintre cele mai mari, uh, poate cel mai mare port de pescuit uh, din uh, Europa. Avem 53 de agenți temporari și noi agenți contractuali. Echilibrul între sexe este 40%, de, 40 dintre angajați sunt femei, însă Doar 16% dintre femei sunt prezenți în uh, personalul uh, administrativ. Avem 18 naționalități reprezentate. Bugetul, uh, executarea bugetului pe 2013 a fost 98,6%, estimarea pentru anul 2014 este de 99,1% dintre angajamentele pe 2000. 14. Agenția um, a fost uh, agreată de Curtea de Conturi pentru 2013, a avut un aviz necalificat din partea acestea, la fel și pentru anul anterior. De asemenea, niște concluzii pozitive din partea Parlamentului European în ceea ce privește uh, hotărârea de descărcare pentru bugetul 2012. Statele membre ne văd cu ochi foarte buni, ne consideră ca un fel de broker, de intermediator cinstit în ceea ce privește coordonarea operațională a activităților, fie ele pe mal sau pe mare. Suntem orientați către rezultate, avem o organizare foarte versatilă și um, cam 23% un plan uh, destul de uh, mic, uh, un plan destul de mic uh, pentru o astfel de agenție de obicei este uh, mai mare și în general uh, aceste ținte sunt uh, mai mici decât cele de la comisie. Cum uh, funcționăm noi, care este instrumentul nostru? E bine, activitatea noastră se bazează pe un plan de desfășurare comun. Ce înseamnă asta? Uh, este un plan care este destinat să pună în aplicare un program uh, de controle și inspecții specifici, specifice care se aplică uh, ori pe regiuni, ori pe specii, ori pe grupuri de specii. Când uh, se hotărăște acest program, acesta devine un plan pentru mijloacele de control, de planificare, de strategii, de gestionare a riscului și de examinare a rezultatelor. Astăzi uh, ne ocupăm de următoarele domenii. Avem uh, planuri uh, sau cadre internaționale pentru coordonare a controalelor uh, în zona NAFO, NEAFC, în apele de vest, în Marea Nordului, Marea Baltică, Marea Mediterană și sprijinim uh, România și Bulgaria în Marea Neagră nu avem un impact chiar atât de mare, pentru că aceste planuri, uh, chiar dacă sunt uh, răspândite pe zone atât de largi, uh, țintesc doar anumite specii. În Marea Baltică, col, somon și specii pelagice, adică aproape toate, dar în Marea Nordului avem un impact mult mai limitat, doar la cod, la cambulă și la limbă de mare Um, apoi mai avem și um, uh, ton um, și uh, pește spadă în Marea Mediterană. În, în uh, apele de vest doar speciile pelagice și în zona NAFCO și NAFCE doar speciile reglementate. Avem o uh, provocare legată de articolul 15 din uh, noul regulament de bază al politicii comune pentru pescuit, care um, stipulează o obligație de debarcare pentru un număr mai mare de specii și de aceea Consiliul nostru de administrație, organul nostru de conducere, consideră că agenția ar trebui să coordoneze statele membre și uh, la, pentru aceste specii suplimentare în zonele respective, zone, aceste specii prevăzute la articolul 15. Noul concept se cheamă PACT, ca un fel de parteneriat. Avem uh, um, conformitate, transparență și se încearcă prin acesta să se asigure coordonarea și cooperare pentru statele membre care sunt implicate în punerea în aplicare a obligației de debarcare sau alte obligații legate de politica comună de pescuit într-o anumită zonă uh, care depășește speciile din uh, planul de desfășurare comun. Este vorba de un plan de un cadru de cooperare care a fost uh, deja demarat în mai multe zone din Marea Baltică. Acum, care sunt realizările pentru 2014. După cum puteți vedea, numerele, cifrele legate de inspecții uh, arată o creștere, mai ales în zona acoperită de planul de desfășurare comun. Până în noiembrie, numărul de inspecții coordonate al agenției noastre a fost uh, undeva aproape de 12.000 și în Marea Nordului s-au concentrat cea mai mare parte a controalelor, dar asta are legătură și cu numărul de vase de pescuit. De exemplu, având în vedere că în Marea Baltică 5.000 de vase de pescuit uh, sunt, în, sunt operative, vedeți că numărul de inspecții este destul de mare. Numărul de încălcări a rămas destul de stabil, însă noi ne bazăm pe o strategie de gestionare a riscului. Anchetăm ceea ce considerăm a fi riscurile cele mai uh, pronunțate. O creștere a numărului de pescari nu înseamnă că situația e mai bună sau mai rea. Noi uh, scoatem în evidență anumite părți ale activității care trebuie să fie îmbunătățite sau corectate. Iată tendințele legate de inspecții. După cum vedeți, numărul de inspecții pe mare este într-o creștere ușoară. Cele la țărm au crescut cu mult mai mult Asta uh, arată și angajamentul uh, manifestat de statele membre. În ceea ce privește sprijinul uh, informatic, ei bine, noi desfășurăm un sistem numit Fishnet, care acum poate sprijini statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a obligației de debarcare E un sistem care a fost prezentat de mai multe ori, n-am să vă prezint mai multe detalii dincolo de acest uh, diapozitiv, vreau doar să vă spun că avem uh, capacitate de uh, recuperare a datelor um, din sistemul de poziționare a vaselor de pescuit, de asemenea sistemul VMS. Avem de asemenea, poate de asemenea să fac o raportare a capturilor și a debarcărilor, de asemenea mai avem și un uh, sistem de raportare, un um, sistem electronic de raportare. Toate acestea sunt um, um, conforme cu regulamentul Consiliului și reprezintă o platformă bună pentru colectarea și uh, compilarea anumitor date atunci când statele membre nu pot să facă aceste activități fără sprijinul nostru. O realizare importantă este uh, dezvoltarea unor curicule, unor programe pentru uh, formare. Acest proces se va încheia la sfârșitul anului 2015. Activitățile noastre de formare principale sunt cele de formare a formatorilor, cele de formare a inspectorilor Uniunii, ale inspectorilor um, uh, și formare avansată, de asemenea cele făcute la cerere. Um, Uniunea Europeană poate să um, acționeze în porturile Uniunii Unii și în porturi. Și, de exemplu, pot să um, inspecteze un vas uh, belgian în uh, Marea irlandeză. Nu au blocaje legate de frontiere când e vorba de inspecțiile pe care le desfășoară. N-au uh, o competență juridică limitată. Au cumva competențe universale, mai puțin uh, cele legate de uh, navele poliționești și navele Uniunii. De asemenea, organizăm uh, um, formări pentru țările terțe la cerere și ateliere cu privire la punerea în aplicare a regulamentului INN. Apoi, în ceea ce privește punerea în aplicare a obligației de debarcare, am început acum mai bine de un an. Am organizat un prim seminar cu participarea statelor membre și al Comisiei în Dubrovnik, în Um, Croația și atunci s-a redactat un fel de document de poziție în care uh, se propunea o serie de orientări, se supuneau anumite aspecte, orientări pentru monitorizarea obligației de debarcare. De asemenea, am introdus uh, demersuri specifice pentru îmbunătățirea respectării articolului 14 uh, din regulamentul uh, Consiliului privind uh, controalelor, adică obligația de control a aruncărilor înapoi în mare. În, în 2014, lunea trecută, am început aceste activități și cu aceasta am început să um, Um, lucrăm mai mult la îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la aruncările la apoi în mare și să îmbunătățim matricea în ceea ce privește examinarea și gestionarea riscurilor um, în zonele unde acționează agenția noastră. Zona în care ne angajăm cel mai mult, să spunem așa, este Marea Baltică, lucrăm în cooperare cu Baltfish, forumul regional al statelor din această regiune. Așadar, avem acolo activități legate de punerea în aplicare a obligației de debarcare. Avem o matrice de uh, gestionare a riscului uh, ca să asistăm, să sprijinim statele membre să pună în aplicare controlele cu privire la obligația de debarcare. Prin această matrice și prin orientări uh, ne propunem să venim cu un instrument foarte practic și eficient din punct de vedere al costului ca să nu întrerupem activitățile de pescuit. Să avem uh, o abordare, o evaluare și o monitorizare inteligentă. Câteva provocări în primul rând, e vorba de adaptarea la aceste noi uh, uh, dispoziții privind PCP. Uh, Pentru noi reprezintă um, un efort suplimentar. În ultimii patru ani am avut noi sarcini derivate din regulamentul um, privind um, noua politică de pescuit comun și alte dispoziții noi. În plus, uh, ni s-a redus personalul. Suntem supraîncărcați. După cum vedeți, avem o execuție a bugetului foarte ridicată și în același timp, având în vedere că a existat o creștere de 5% uh, a numărului de ore, avem acum mai multe ore pe săptămână de lucrat și flexi time nu a nu a scăzut. Așadar, din punct de vedere bugetar și al personalului, suntem uh, la limită. Așadar, provocarea este să facem uh, o prioritizare a sarcinilor pentru a ne îndeplini mandatul, să sprijinim statele membre și uh, Comisia, ne angajăm în raționalizarea activităților și încercăm să trecem din ce în ce mai mult către administrație electronică, e-administrație, astfel încât să alocăm cât mai multe resurse către partea operațională a agenției. După cum v-am spus, avem costuri de funcționare uh, foarte scăzute nu știu dacă putem să mai facem alte uh, economii, s-ar putea să mai trebuiască să mai renunțăm la un post sau doi pe un proces de, uh, pe o perioadă de câțiva ani. Acum, în ceea ce privește programul de lucru, după cum știți, acesta este împărțit în două, în două partea uh, multianuală și partea anuală. Uh, Acum să vă spun doar așa câteva aspecte mai uh, importante care se referă la toate domeniile. După aceea am să vă uh, prezint defalcarea bugetară pentru programul nostru, care uh, implicăm cam aceleași elemente. În primul rând, primul obiectiv uh, în conformitate cu programul uh, de lucru um, adoptat de Consiliul care l-a adoptat este să ajutăm Comisia și statele membre în punerea în aplicare a regimului uh, de controle al PCP. Uh, Principala noastră țintă pentru 2015 este continuarea punerii în aplicare a obligației de debarcare prin planul comun de desfășurare. După cum v-am mai spus, avem și alte aranjamente operaționale în care nu este niciun uh, program uh, de controle sau inspecții comun. Al doilea obiectiv este uh, sprijinirea Uniunii Europene în uh, dimensiunea internațională a politicilor de pescuit și lupta împotriva INN. Ne angajăm în sprijinirea Comisiei în anumite activități în uh, cadrul unor organizații regionale de gestionare a pescuitului în anumite misiuni de consolidare a capacităților și sprijinim de gemare în evaluarea țărilor terțe în uh, cadrul regulamentului INN pentru a evalua dacă regimul de control a celor state terțe uh, este suficient de eficient pentru a garanta um, intrarea conformă a produselor acestor state membre pe piața europeană. De asemenea, noi uh, colaborăm cu um, Parlamentul European și cu Comisia Europeană în, conform, în, conform cu, în conformitate cu articolul 36 al regulamentului de bază privind PCP. De asemenea, facem și o consolidare a capacităților prin această elaborare a programelor de formare, prin dezvoltarea infrastructurii IT, care sunt instrumente absolut esențiale pentru construirea unui nivel echitabil și pentru eficiența agenției. Vreau să subliniez în acest moment că bugetul nostru, dincolo de salarii, în afară de salarii, bugetul este um, alocat către statele membre și către comisie, pentru că e vorba de buget care este investit în coordonare, în construirea de capacități și a contribuit uh, a ajutat statele membre să facă economii semnificative legate de inspecții. Eu consider că o mare parte din bugetul nostru a dus la uh, economisiri importante în statele membre ale Uniunii. Având în vedere, acum, când e vorba de planul uh, de programul de lucru anual, aveți aici un slide destul de încărcat. Eu am să mă concentrez pe defalcarea resurselor. Procentele se referă la gestionarea pe bază de activități. E o defalcare așadar a întregului buget care vă dă o idee despre modul în care se împarte bugetul și personalul în planul anual de muncă. Să începem cu partea de nord-vest, să spunem. Primele noastre um, activități se referă la planurile de desfășurare comune și planurile operaționale pentru coordonarea acți acțiunilor statelor membre. Avem aici 15% dintre resurse alocate. Mergem la următoarea felie din plăcintă, care este nivelul echitabil, 28% din uh, resurse. Să vă spun mai multe în acest sens. Avem uh, aici uh, de-a face cu asistarea statelor membre și a Comisiei în cooperarea de, dincolo de planurile de desfășurare comune, sprijinirea Comisiei în lupta împotriva INN, în misiunile uh, din statele terțe și toate activitățile pentru îmbunătățirea uh, unui uh, cadru echitabil. Uh, apoi, cel de-al treilea, cel de-al treilea felie um, se referă la planurile și programele de evaluare, 14%, e vorba de uh, Um, eficiența costurilor, de o coordonare eficientă pentru a vedea care e cea mai bună modalitate de a pune în aplicare politicile de control și mai avem și câteva activități legate de conformitate, de exemplu metodologie, evaluarea costurilor, controlelor. Desigur, metodologia aceasta este disponibilă și în ceea ce privește uh, Um, conformitatea. Vă pot uh, da mai multe informații în acest sens. Urmează apoi uh, monitorizarea datelor și rețelele. Este vorba de sistemele puse la a statelor membre pentru îmbunătățirea interoperabilității. Să poată să lucreze într-o politică integrată maritimă, Uh, avem aici o politică, o activitate comună împreună cu EMSA, în care compilăm diferite informații din uh, VMS și din alte sisteme pentru a avea o, un tablou complet. Și, de asemenea, se lucrează și la noi tehnologii, cum ar fi anumite drone, pentru a se vedea dacă aceste tehnologii ar putea să contribuie la economisiri semnificative. Apoi, formare, 15% din resurse. V-am spus, dezvoltarea, elaborarea de curicule și formarea pe, pentru inspectori. Avem uh, formări pe care le organizăm pentru mai multe tipuri de administrație, cum ar fi uh, autoritățile vamale. Desigur, mai avem și partea de guvernanță și reprezentare. Or, aceasta reprezintă 10% dintre resurse. E vorba aici despre Consiliul Administrativ, uh, reprezentare și rețele, comunicare, uh, Consiliul Consultativ, iar la comunicare avem și uh, elaborarea unui nou site, furnizarea de informații și transparență în conformitate cu cerințele Parlamentului European în rezoluția de descărcare pentru agenția noastră și în orientările referitoare la agenția noastră. Nu vă mai arăt și aceste modificări. Um, e vorba de procedura bugetară pe 2015 E un uh, proiect pe care l-a uh, trimis Comisia către autoritatea bugetară. Acum avem o tendință de reducere a posturilor um, la nivelul celor 5% de reducere. Vedeți că se țintește să avem 50, 51 de angajați în 2016. Acesta este planul de personal. E vorba de o scădere de 6%, aveți după aceea și um, agenții temporari, interimari, care nu sunt vizați de reducerea de 5% și apoi, conform um, um, comunicării Comisiei către, uh, buget, către Parlament și, și Consiliu, avem uh, reduceri de buget ca să ne încadrăm în uh, reglementări. Vreau să vă spun că suntem la limită cu reducere. Va fi foarte greu să ne desfășurăm activitatea cu aceste, această scădere de 5% în plus. Așadar, vedeți, bugetul este uh, înghețat pentru 2012 la nivelul de bază. Salariile reprezintă cea mai mare parte a bugetului, 6,3 milioane de euro, apoi a, activitățile administrative, cheltuielile administrative, care implică și chiria clădirii care este sediul nostru și mai avem și uh, cheltuieli pentru IT și mai avem și uh, cheltuieli operative, cheltuieli de funcționare, adică tot ce reprezintă efortul uh, alocat pentru formare pentru sistemul de gestionare a datelor, coordonare, mm, toate activitățile legate de planurile de desfășurare comune, organizații regionale de gestionare a pescuitului și noul concept pact pentru uh, coordonarea statelor în cadrul uh, zonelor care au obligație de debarcare, acolo unde agenția nu are uh, competențe legate de decizia privind planurile uh, Uh, comune de desfășurare. Uh, atât. Mulțumesc. Uh, îmi pare rău că m-am lungit. Vă stau la discuție pentru întrebări. Merci, Monsieur Savouret, pour cette présentation. Mulțumim, domnule Savouret, pentru această prezentare. Acum, înainte de a da cuvântul colegilor, aș dori să salut prezența în sală a studenților invitați, uh, studenților de la Universitatea din Hamburg, invitați de unul dintre colegii noștri. Vă urăm tuturor bun venit! Și vrem să-ți mulțumim și ție, Enrique, pentru faptul că inviți uh, studenți, pentru că e foarte important ca aceștia să învețe și să afle ce înseamnă Parlamentul European. Uh, Cine dorește să ia cuvântul? Stați, am lista aici. Mai întâi, Peter Van Dalen. Ja, hartelijk dank, eh, voorzitter. Um, laat ik maar met de deur in huis vallen. Ik vond deze presentatie teleurstellend. Mulțumesc, domnule președinte. Mie mi se pare că această prezentare ne-a dezamăgit. De ce? Din două motive. Mai întâi, Ideea centrală a prezentării dumneavoastră este că situația e dificilă și că personalul trebuie să fie redus și că sunt probleme. Chiar și eu de ani de zile am lucrat într-un serviciu de inspecție și mi s-a părut întotdeauna că era o provocare. Pentru că acest lucru e legat de priorități. Prioritățile trebuie să fie mai țintite. Aceasta e prima mea decepție. Și apoi, Și apoi, domnule președinte, aș vrea să știu cum se ajunge la definirea acestor programe de inspecție. Care este analiza de risc pe care o faceți înainte de a lua decizia de a alege o regiune sau alta. Cum hotărâți în care regiune veți consacra eforturile dumneavoastră și în care nu? Spuneți că faceți multe eforturi în practică, dar cum hotărâți? Care este analiza de risc? Spre exemplu, în Baltica. Care sunt obligațiile sau cerințele care vă permit să spuneți, uitați, da, proporțional vorbind, uh, prefer să utilizez personal și energie mai mult în Marea Baltică, comparativ cu alte regiuni, comparativ cu alte mări? Iată, am, acestea sunt întrebările mele, domnule președinte, și pe acest punct aș fi vrut să am niște răspunsuri, pentru că uh, prezentarea mea a fost destul de clară. Lopez. Domnul președinte, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, Vreau să mulțumesc pentru explicațiile pe care ne le-a dat directorul Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, care ne-a adus în fața ochilor niște dificultăți cu care se confruntă agenția, tocmai pentru a putea să își desfășoare munca în mod mai eficient. Uh, așa cum spunea chiar și colegul nostru Van Dalen, să-și exercite deci aceste prerogative și funcții în mod mai eficient, cu obiective ambițioase. Eu mi-aduc aminte că prima intervenție care a avut loc în această comisie, în această sală, uh, era tocmai momentul în care am observat că bugetul pentru următorii ani tocmai se reduce și se reduc acele rubrici pentru inspecțiile de pescuit. Și a avut loc atunci o dezbatere în comisia noastră. Deci, nu trebuie să ne surprindă ceea ce tocmai ne-a explicat Adinaur, domnul director. Dar, noi trebuie să luăm niște inițiative, pentru că în momentul în care va intra în vigoare și intră în vigoare pe noua politică comunitară de pescuit, care definește noi obiective, noi ambiții, atunci nu ni se pare logic că pentru a răspunde la aceste provocări pe care noi chiar le-am uh, definit, pe care Parlamentul le-a definit, dintr-o dată să trebuiască să scădem resursele de care dispune agenție și că acest lucru va avea drept de uh, consecință și faptul că se va reduce personalul acestei agenții. De aceea, Împărtășesc cele spuse de directorul agenției. Observ într-adevăr faptul că, ținând seama de resursele pe care le au, desfășoară o muncă eficientă. În orice caz, e vorba de răspunderea noastră. În așa fel încât formarea, aplicarea, realizarea acestor sisteme de, de baze de date, uh, toate aceste informații să ajungă la locul potrivit, la persoana potrivită și doar astfel vom reuși să avem controle eficiente care să ne permită să vedem dacă într-adevăr se respectă regulile în vigoare și dacă activitățile de pescuit desfășurate sunt conforme uh, cu regulile în vigoare. Doar astfel agenția va contribui să, uh, la o politică de pescuit mai eficientă în Europa și doar astfel își va realiza între misiunile ce au fost încredințate. Mulțumesc! Ulrike Rodust. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și dumneavoastră, domnule Savure, Pot să vă spun că din experiența mea, din ce am văzut eu, această agenție lucrează în mod optim. Noi am putut uh, să mergem la fața locului și să vedem cum se lucrează și deja în urmă cu 3-4 ani uh, am considerat că agenția avea nevoie de mult mai mult personal pentru uh, sarcinile pe care noi, Parlamentul, consideram că uh, trebuie să le îndeplinească și agenția era de acord. Bugetele sunt uh, reduse, pe de o parte, și pe de altă parte ne așteptăm la din ce în ce mai multă muncă. Și nu putem continua așa. Cu noua politică comună de pescuit uh, am oferit uh, noi sarcini agenției și auzim acum că se va reduce personalul cu 5% în anul acesta și în următorii doi, poate se ajunge chiar la 6%, în prima marjă sunt uh, afectați 52 de persoane. Ce fel de lucrători sunt aceștia? Ce sarcini aveau? Când am fost atunci la noastră, ni s-a spus că într-o noapte tonul pescuit ilegal aduce atât profit cât ne trebuie nouă pentru salarii pentru un an de zile în această agenție E bine, mi se pare că este un enorm scandal ce se întâmplă. Este un scandal modul în care uh, permitem agenției să angajeze personal, de fapt să nu angajeze. Apoi, formarea uh, este preluată de către statele membre. Aș vrea să știu care state membre uh, acceptă aceste măsuri de formare și care nu. Marea Baltică trebuie să fie controlată în mod special, este clar. Dacă se creează obligația de debarcare, începând cu 2015, uh, și pentru pescuitul pelagic, atunci va trebui să se controleze altfel decât sub uh, vechea legislație. Deci cred că nu ar trebui să facem reproșuri, ci să fim uh, recunoscători că avem această agenție. Iar noi, cei care suntem autoritatea bugetară, trebuie să ne asigurăm că această agenție dispune de suficiente resurse. Mulțumesc! Mulțumim și acum Bernard Kuhn. Tot în Germania rămânem. Danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc președintelui, uh, directorului agenției pentru această prezentare. Cred că este necesar să avem o supraveghere a pescuitului la nivel european. Trebuie, trebuie chiar și din punct de vedere al echității față de statele membre să măsurăm cu aceeași oca. Este esențial. Statele membre uh, nu trebuie să poată beneficia de pe urma unor avantaje. Este foarte important pentru mine față de altele. În Marea Baltică vor trebui preluate mai multe activități, ne este clar tuturor acest fapt. Am vorbit ieri despre și am votat uh, regulamentul Omnibus și știm că cu, începând cu 2015 vrem să începem cu, debar, uh, cu obligația de debarcare în Marea Baltică. Uh, ne interesează în ce măsură există lipsuri în, în pregătire. Die an den Ostsee-Anrainer existieren și m-ar interesa dacă se fac uh, um, pregătiri cu statele, așadar, de la Marea Baltică. Pregătiți asta uh, și pentru Marea Nordului și pentru Atlantic și în 2019 ar urma să uh, uh, implementăm și în Marea Mediterană această obligație de debarcare. M-ar interesa și în ce măsură prin sistem de uh, satelit, în ce măsură puteți uh, implica, folosi uh, sistemul Galileo în activitățile dumneavoastră? Acest AIS, sistemul de identificare electronică al vaselor, cu acesta vom putea monitoriza. În Germania avem o monitorizare și, și în alte țări există. Fiecare vas care iese pe mare își folosește zilele acordate, își atinge uh, zona de pescuit cu o anumită viteză, uh, apoi uh, circulă cu o mai mică viteză când pescuiește și apoi o ia pe drumul de întoarcere. Și ei, când pescuiesc, trebuie să notifice cât au prins, în ce timp și așa mai departe. Și toate aceste lucruri merg electronic. Cu 10 milioane de euro în bugetul dumneavoastră, domnule Savure, uh, pot să vă spun că nu este un buget exagerat. Bineînțeles că trebuie să facem reducerile pe care ni le-am uh, propus cu toții pentru buget pentru următorii șapte ani. Însă, când ne uităm la situația internațională, și ieri am auzit și despre cum stă, stau lucrurile cu acordurile de pescuit cu state terțe, cum se controlează acolo. Ei bine, când vine vorba de acestea, aveți uh, competențe, aveți tehnică, aveți personal pentru a vă ocupa de asta? De exemplu, ce știu eu, în Mauritania sau Tome și Principe sau în alte astfel de locuri. Mulțumesc. Clara, Guilera. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe directorul Agenției pentru Controlul Pescuitului din Vigo. De asemenea, eu sunt de părere că sunt absolut de acord cu ceea ce spunea din aur colega Rodu, și anume că e nevoie de un buget sporit. Și aș avea o întrebare concretă. Noi am aprobat un regulament tocmai pentru a lansa aspectele cele mai pertinente ale noii politici comunitare de pescuit. Și aș vrea să știu, după părerea dumneavoastră, care este situația porturilor europene, porturilor spaniole, tocmai pentru a aborda această obligație de debarcare și care va fi situația sectorului pescar, având, pescaresc, având în vedere uh, intrarea în vigoare a acestui regulament anul viitor. Acum, care este părerea dumneavoastră? Oare acest sector este pregătit? Porturile europene sunt pregătite pentru aceste noi obligații? Tocmai pentru a face față acestora. Și mai ales mă refer la infrastructuri, instalații portoare. Mulțumesc. Merci, Clara. Uh... Mulțumesc, Clara. Și acum uh, domnul Milan Mon. Eh, gracias, în primer lugar, al director de la Agencia de Control de Pesca. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și domnului eh, director. Uh, vreau să mă exprim toată admirația față de această agenție și de față de nevoile sale bugetare și e clar că trebuie să dăm dovadă aici de solidaritate uh, față de această agenție și munca sa. Și așa vă o întrebare și foarte concretă. În momentul în care ați vorbit despre uh, uh, inspecții, uh, eventual și în ceea ce privește țările terțe. Aș vrea să știu despre ce state terțe discutați, care sunt acei inspectori ce sunt trimiși Uh, care sunt, ca, care sunt uh, capacitățile lor, cum anume îi puteți forma, cum anume îi puteți pregăti, pentru că e clar că acest lucru va contribui ulterior la lupta împotriva pescuitului ilegal. Așa că ar fi foarte bine ca, aceste, ca acești inspectori, viitori inspectori, să poată veni să se formeze la dumneavoastră. Și aș vrea să știu care, care alte state terțe uh, le aveți în vedere. Nu mă refer la statele membre. Monsieur Coburn, s'il vous plaît. Domnul Coburn, vă rog. Mulțumesc, domnule Cadec. Domnule Van domnul Van Dalen și-a exprimat dezamăgirea, însă problema reală este sistemul, regulile pe care le impunem. Regulile trebuie să fie simple, practice, transparente, clare și nu trebuie să fie un stimulent să manipulezi cifrele și să falsifici registrele, ceea ce de fapt este leitmotivul Uniunii Europene. Merci, Coburn, pour votre intervention de Mulțumesc, domnule Coburn, pentru intervenția dumneavoastră, spune președintele. Doamna Toma. Mulțumesc, doamna președ... domnule președinte. Și aș dori să-i mulțumesc și domnului Savure uh, pentru prezentarea dumnealui. Să o luăm de la început. Într-adevăr, aici, la Parlament și la Consiliu, Uh, are loc condiționarea dumneavoastră prin voturile noastre. Apoi urmează munca dumneavoastră la agenție. Având în vedere votul cu o largă majoritate pentru politica de pescuit, înțelegem că um, atribuțiile de supraveghere vor crește, de aceea aveți sprijinul nostru în ceea ce privește bugetul. Știți, din păcate, în ciuda amendamentelor pe care grupul nostru le-a depus pentru agenție, uh, că suntem pesimiști în ceea ce privește negocierile. Mai multe întrebări care nu, nu sunt neapărat în legătură cu asta. În primul rând, concret, chiar dacă ați referit la asta, aș vrea să ne spuneți mai mult, în mod concret, despre ce se pregătește acum pentru uh, obligația de debarcare în 2015 Apoi, ce, aș, o întrebare ar fi referitoare la ce uh, sarcini a trebuit să neglijați pentru a putea face față atribuțiilor dumneavoastră. Apoi, altă întrebare. Ați fost consultați de comisie în momentul în care statul Filipine a uh, făcut o solicitare în ceea ce privește GSP Plus Asta a dus la o discuție privitoare la actele delegate. Încă o întrebare. Am văzut tabelurile dumneavoastră, dar uh, foarte pe scurt. De ce prevedeți o diminuare a inspecțiilor în Mediterană atâta timp cât uh, infracțiunile de fapt sunt în creștere? Și o ultimă întrebare. În cazul uh, revizuirii regulamentului privitor la control, ce ați recomanda pentru a îmbunătăți uh, atribuțiile de control ale agenției. Mulțumesc, Izabel. Doamna da. Mulțumesc. Aș dori să vă, pre- să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. A fost plină de informații utile. Două întrebări. Eu sunt în uh, Comisia de Buget, deci uh, vă înțeleg în ceea ce privește bugetul. Uh, știu că lucrați uh, sub mari constrângeri. Doream să vă întreb în cât de eficiente sunt măsurile dumneavoastră de control, dacă aveți un, o analiză, un studiu în acest sens, mai ales având în vedere obligația de debarcare, cât de eficiente preconizați că vor fi? Merci, Lia. Euh, je crois que tout le monde a pu s'exprimer. Mulțumesc, cred că toată lumea s-a exprimat. Nu vă văzusem. Înțeleg că cel mai rău lucru care se poate întâmpla unei agenții care are astfel de atribuții este să fie practic neutralizată și să fie împiedicată să își uh, pună în practică activitățile din cauza restricțiilor bugetare și asta în momente în care este atât de necesar ceea ce face. În ceea ce privește inspecțiile propriu-zise, a debarcărilor, de exemplu. Știm că există interdicții pentru anumite specii și există dispoziții referitoare la debarcări. Deci, până la urmă, agenția trebuie să-și crească um, activitățile de control, mai ales pentru pescuitul INN. Este vorba de o, un flagel pentru uh, resursele noastre. Suntem într-un moment în care săracii din Uniunea Europeană sunt zdrobiți de impozite și de austeritate și cred că în astfel de momente nu trebuie redus uh, bugetul unei agenții care are astfel de obiective importante, chiar dacă înțeleg că din punct de vedere politic nu este momentul uh, să se crească uh, bugetele unei agenții. Oamenii trebuie să arate că sunt responsabili, dar și plini de imaginație pentru a reuși să își îndeplinească atribuțiile cu resursele existente. Deci, propunerea mea este nici să nu se scadă, dar nici să nu se crească bugetul și să sperăm că există un simț de responsabilitate din partea agenției pentru a putea să-și ducă la bun sfârșit uh, sarcinile. Mulțumesc. Antonio, doreai să mai spui un cuvânt înainte să răspundă directorul agenției? Yes, eh, solo... Mulțumesc foarte mult. Doar o intervenție rapidă pentru a indica faptul că politica în materie de bugete, care a făcut obiectul multor comentarii aici în această dezbatere, nu este o politică în care eh, degemarea ar dori să scadă resursele agenției, ci este o politică orizontală a întregii comisii, referitor la toate agențiile și este o politică pe care, după cum bine știți, nu afectează doar agențiile, ci afectează chiar și proprii, serviciile proprii ale comisiei. Deci noi avem exact aceeași soartă ca și agenția. Asta ni se întâmplă și nouă la nivel de comisie. Spun acest lucru tocmai pentru că uh, ceea ce ar trebui să facem într-o astfel de situație este să prioritizăm mai bine lucrurile și Consiliul, care se reunește de două ori pe an, prioritizează acțiunile care trebuie să fie întreprinse și stabilește care sunt obiectivele principale ale politicii respective, având în vedere resursele limitate, atât financiare cât și umane. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc Ernesto din partea comisiei și acum, Pascal, ai primit foarte multe întrebări. ne au mai rămas 10 minute, așa că o să trebuiască să iei cuvântul. Uh, merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Um, I will, I will start by uh, the question asked by Mr. Am să încep cu întrebarea adresată Doamna Rodust, în ceea ce privește obligația de debarcare, e clar, aici e vorba de o platformă. Va reprezenta o cooperare, o combinație între speciile pelagice și demersale. Și noi mergem în toate acele regiuni unde există forumuri de discuție în ceea ce privește implementarea concretă a acestor obligații de debarcare. Noul nostru model de business se bazează pe regionalizare, pe o delimitare a răspunderilor dincolo de frontierele naturale ale statelor membre. Noi putem fi foarte eficienți acolo unde există o, deja o conlucrare eficientă între diferitele state membre. În ceea ce privește celelalte zone și regiuni, avem niște analize de risc și de strategie pentru toate aceste regiuni și asta le aveam încă cu mult înainte de intrarea în vigoare a acestei obligații de debarcare. Și vreau să menționez Marea Nordului pentru că este, de fapt, bazinul nostru istoric de acțiune acolo unde am intervenit cu planul de redresare și evident că aici avem o strategie foarte aprofundată și această analiză de risc se bazează pe diferite aspecte. Pe diferite anotimpuri, specificități legate de uh, vreme, de pe informații pe care le obținem din partea statelor membre și pe informațiile referitoare la acele nave uh, care au un trecut în domeniul fraudei, un trecut înregistrat, pe care le cunoaștem. Apoi, pentru a răspunde la întrebarea domnului Kuhn, avem o abordare pe două niveluri, la nivel de guvernanță și la nivel tehnic. Și noi susținem susținem Baltfish în demersurile sale. Alte aspecte importante sunt următoarele. Vrem să uh, punem la dispoziția inspectorilor ghiduri îndrumătoare, iar Industria în domeniu este conștientă de acțiunea noastră și ni s-a cerut deja agenției să venim cu un adevărat compendium în atenția industriei, sectorului uh, pescuitului. Agenția poate să susțină statele membre în momentul în care acestea doresc să pună la punct un astfel de manual de ghid îndrumător cu bune practici în atenția sectorului uh, industrial, în așa fel încât aceste ghiduri să fie gata cu începere de la 1 ianuarie. Apoi, pentru a răspunde la întrebarea a cealaltă întrebare a domnului Kuhn, agenția a pus la punct împreună cu EMSA, și asta e evident și o linie bugetară, un sistem comun, deci un sistem care reunește informații din partea sistemului VMS referitor la localizarea navelor de pescuit, uh, date pe care le obținem prin satelit, și sistemul de inspecție automate, care este de asemenea se bizuie pe informații obținute prin satelit și grupăm aceste informații tocmai pentru a avea o abordare operațională comună, eficientă din punct de vedere al costurilor de asemenea. Apoi ne mai bizuim și pe alte sisteme. Spre exemplu, sistemul de raportare a inspecțiilor. Și noi nu l-am dezvoltat, dar îl putem utiliza și reprezintă de asemenea o sursă de economii pentru statele membre între pentru 22 de state membre și acestea le utilizează. Agenția are o platformă în acest sens, care poate fi utilizată de către statele membre. Apoi, Galileo. Galileo poate fi utilizat ca și GPS și va reprezenta, de fapt, o posibilitate de localizare de bază care poate fi utilizată fie de sistemul VMS, fie de sistemul de inspectare, fie de sistemul de raportare în momentul în care e nevoie de localizarea anumitei, unei anumite nave. Evident, acest lucru va fi implementat în următoarele luni și în următorii ani. Noi ne dorim să conlucrăm cu statele membre care sunt organizate sub formă de forum și discutăm cu grupul Schevengen din uh, țările de jos în ceea ce privește Marea Nordului. Acest grup este destul de activ, deși deocamdată realizările nu sunt neapărat uh, vizibile, nu sunt neapărat uh, la înălțimea așteptărilor, dar asta deocamdată e normal, pentru că Baltfish, spre exemplu, încă mai trebuie să analizeze situația specii, speciilor pelagice și deocamdată e o întreagă muncă de analiză referitor la aceste specii. Apoi, în ceea ce privește întrebarea adresată de doamna Rodust, reducerile pe care le-am planificat referitor la două categorii de personal. Deci, posturi de asistent administrativ, deci din partea resurselor umane, deci cei care se ocupă de resurse umane, și post de coordonator principal Deci, încerc să modific oarecum profilul agenției. Există anumite reduceri, dar sunt și contracte care nu sunt uh, re, uh, reînnoite tocmai pentru a putea recruta un profil nou, profiluri care să corespundă mai bine cu noile activități ale agenției, cu noul sistem de gestionare a personalului, uh, căutăm noi profiluri care să corespundă mai bine cu noile noastre priorități. În ceea ce privește întrebarea doamnei Aguilera Garcia, părerea mea este că vă pot da un răspuns acolo unde noi intervenim. Spre exemplu, în ceea ce privește Spania, implicarea noastră este limitată la speciile, speciile pelagice. Hareng crow și macro. Iar autoritățile din Spania sunt foarte conștiente de ceea ce implică această obligație de debarcare. Însă Spania are o rețea semnificativă de porturi de pescuit foarte eficiente și are capacitățile necesare pentru a face față acestei obligații suplimentare de debarcare. În ceea ce privește celelalte activități, pe care țările terțe, și în acest sens vreau să răspund la întrebarea domnului Milan Mon. Ei bine, părerea mea este că, înainte de toate, noi uh, intervenim doar la solicitarea Comisiei Europene și am sprijinit Comisia în solicitarea sa de formare în Corea, în Peru, în Filipine, în uh, Filipine chiar în 2013. Apoi, am avut o misiune de construire de competențe uh, și am dezvoltat un astfel de program în uh, Coasta de și în Gabon. Am reușit să susținem comisia în 2015. Am prevăzut un seminar de formare de două zile pentru țările din sudul Mediteranei și presupun că Marocul, Algeria, poate Libia, poate Egiptul vor participa și în funcție de situația politică vom vedea cine se va înscrie. Și există câteva misiuni de formare prevăzute care în principiu se vor face la solicitarea Comisiei Europene. Pentru a răspunde la întrebarea domnului Coburn. E clar, noi încercăm să simplificăm și să avem un sistem de gestionare a datelor în așa fel încât să reducem povara administrativă pentru statele membre, să facem niște economii și să sporim eficiența să dezvoltăm niște instrumente care să ne permită să facem lucrurile și mai bine cu resurse poate mai reduse. Și acesta este chiar miezul activității noastre. Și dorința aceasta de simplificare este, uh, este cuprinsă și în noul regim al politicii comune de pescuit. Apoi, pregătirea acestui, uh, acestei noi obligații de debarcare reprezintă un proces îndelungat, care a început deja acum un an și jumătate. Evident, am avut uh, anumite discuții cu Comisia Europeană, am avut câteva seminarii, spre exemplu, în uh, da, Dubrovnik cu statele membre, am discutat niște linii directoare pentru a vedea cum putem îmbunătăți situația. Din nou am avut o dezbatere în luna iunie cu Comisia și uh, Uh, ne-am gândit la un sistem de cooperare care să ne permită să dezvoltăm niște analize de risc, un fel de matrice analizelor de risc, tocmai pentru a identifica acele zone, acele regiuni, acele practici de pescuit care reprezintă un risc sporit și care ar putea avea dificultăți în momentul în care intră în vigoare obligația de debarcare. Și în acest sens putem spune că suntem gata și suntem pregătiți. Până în prezent am mm, lăsat deoparte anumite misiuni și am încercat să ne concentrăm eforturile înspre un sistem de date care să ne permită să funcționăm într-un mod mai eficient decât în trecut. Spre exemplu, sistemul GED, care este un sistem ce ne permite să colectăm date referitor la activitățile patrulelor de inspecție sau uh, patrulelor de verificare reprezintă un instrument foarte bun pentru a spori eficiența muncii depuse de personalul nostru. Apoi, rapoartele electronice de inspecție, de asemenea, reprezintă o sursă de informații foarte prețioasă și asta ne permite să știm cum anume sunt coordonate eforturile și operațiunile. Și evident, așa cum am spus și înainte, noi încercăm să eficientizăm partea administrativă și să economisim resursele operaționale. Resursele umane și bugetul, după cum bine știți, uh, sunt uh, acele departamente care au plătit, aș spune eu, un tribut pentru reducerile recente. Apoi, în ceea ce privește actele delegate, nu am informații specifice în acest sens. Ce pot să vă spun este că în Mediterana, dacă vă uitați pe acest tabel, am încercat să vă arăt care este trendul referitor la inspecții în anul 2013 în 2014. În 2014 am avut angajamente reduse mai puține angajamente pentru diferitele platforme, am avut o mică reducere. Acum, eu am speranța că în 2015 costurile operaționale și costurile pentru statele membre vor uh, spori. Știu că Italia dorește să sporească nivelul de contribuție la organizarea acestor inspecții. Evident că uh, agenția trebuie să pună la punct această platformă de inspecții. Dacă am putea face acest lucru, ar fi mai ușor. Acum, în ceea ce privește regulamentul referitor la controle, din punctul meu de vedere, acesta, la prima vedere, este un fel de manual o culegere a tuturor textelor legislative care erau un pic împrăștiate și fărămițate. Și nu a adus cu sine o revoluție în ceea ce privește cerințele și obligațiile. După părerea mea, este un instrument foarte coerent și foarte puternic. Toate sistemele electronice, spre exemplu VMS, inspecțiile electronice, sistemul de raportare electronic, uh, inspecții inopinate, obligă statele membre să aibă oarecare transparență în ceea ce privește activitățile desfășurate și în ceea ce privește și îndeplinirea cerințelor și obligațiilor. Și a, asta reprezintă, de asemenea, o tendință foarte bună, o tendință care este logică și care aduce cu sine mai multă eficiență Uh, comparativ cu costurile. Și eu sper că prin revizuirea acestuia vom menține acest nivel de eficiență în sistemul de gestionare a datelor. Iar în ceea ce privește analiza obligației, lor noastre. Obligația noastră, de fapt, este să îmbunătățim respectarea regulilor în vigoare și, deci, să îmbunătățim durabilitatea. Și succesul nostru va depinde de felul în care vom canaliza eforturile. Acum, dacă agenția a fost sau nu uh, utilă până în prezent, pot să spun că sunt anumite domenii în care agenția intervine și în care situația resurselor s-a îmbunătățit. În anumite zone, în apele vestice, spre exemplu, putem vedea uh, un succes clar și o, o intervenție pozitivă în ceea ce privește tonul roșu, pentru că situația s-a îmbunătățit comparativ cu anii trecuți. Și din punctul meu de vedere, intervenția agenției prin acest cadru de inspectare, în colaborare cu statele membre, în domeniul tonului roșu a reprezentat un factor cheie de îmbunătățire a situației. Acum, în alte regiuni, referitor la alte specii de pești, situația este poate mai mult sau mai puțin stabilă comparativ cu ceea ce am avut în trecut. Mm, Pascal? Sorry. Mm, Sorry, and I will, uh, I will, I will finish. Și aș vrea să închei aici. Îmi pare rău dacă nu am reușit să răspund la toate întrebările. Vă mulțumesc, domnule președinte. Il just avait une uh, reprise de parole, mais toute petite. Acum, uh, Ulrike, doar foarte puțin. Nu, da, o jumătate de propoziție am de spus. Aș dori să vă rog să ne transmiteți o listă din care noi să putem vedea care state participă la măsurile de formare continuă sau nu. Puteți să ne, să ne trimiteți în scris după aceea. Mulțumesc. Pascal, vas-y. Pascal, ai cuvântul. Da, o să vă trimitem. Aș vrea să vă spun deja că toate statele membre contribuie la elaborarea curiculei, materialul de formare pentru statele membre și 90% dintre statele membre trimit uh, inspectori să fie formați la agenție. Formăm fiecare an între 300 și 500 de inspectori. Și obiectivul nostru... Pascal, dar ne trimis lista, spune domnul președinte. Mulțumesc, Pascal. Mais c'est bien, c'est bien. D'accord. Écoutez, j'en profite puisque... Domnul președinte, înainte de a da cuvântul lui Gabriel Mato, profit de ocazie să vă spun că Comisia INTA tocmai a respins principiul obiecției împotriva voinței noastre. Vă anunț și vă bănesc că cu toții de acord că vom depune o obiecție la plenară. Va trebui așadar să mobilizăm 40 de deputați. Contez pe dumneavoastră să mobilizați oameni în uh, grupurile dumneavoastră ca să strângem quorumul uh, necesar pentru această obiecție. Este lamentabil, este regretabil faptul că INTA a luat uh, o astfel de decizie. Bine, nu contează că e un grup politic sau că e 40 de oameni, trebuie să facem obiecție în plenară.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 Noi o să depunem obiecția în numele a 40 de deputați, dar trebuie să fie 40 din partea tuturor grupurilor. Suntem de acord? Oricum, o să avem ocazia să ne revedem, dar mergem până la capăt cu obiecțiunea noastră. Acum, dau imediat cuvântul cu colegului Gabriel Mato, care, bineînțeles, ne va vorbi despre acordul care se referă la înființarea Comisiei Generale de Pescuit pentru Marea Mediterană. Deja pe 5 noiembrie am ascultat prezentarea Comisiei. Acum avem un schimb de opinii cu privire la această propunere. Îi dau deja cuvântul lui Gabriel. Grazie, președinte. Eu nu știu sobre este... Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă pe acest subiect ne informa pe noi Comisia. Cred că nu Uh, ne-a informat pe subiectul de, pe care l-am votat ieri. Oricum, e foarte simplu și am să intervin foarte rapid. Domnul președinte, intervine. J'ai précisé que nous avions assisté... Gabriel, am spus că am asistat la prezentarea comisiei pe 5 noiembrie 2000, 14. Foarte bine, domnule președinte, foarte pe scurt. După cum știți, e vorba de un acord referitor la crearea unei uh, uh, comisii generale de pescuit în Mediterana și avem o propunere a comisiei tocmai pentru a transpune în fapt modificarea convenției constitutive a acestei comisii generale în Mediterana prin adoptarea în lunii mai anul acesta anului trecut, mă scuzați, a acestei propuneri de revizuire a Convenției, care datează deja de ceva vreme. Ceea ce ne dorim, de fapt și de drept, este să punem la punct o structură și un conținut pentru această convenție, să le actualizăm și să le adaptăm, având în vedere instrumentele noi și moderne ale organismelor regionale de pescuit. Deci, și ținând seama de asemenea și de reforma politicii comune de pescuit. Evident că trebuie să facem uh, anumite modificări. Și explicația aceasta mai clară a propunerii și a principiilor referitor la această uh, convenție sunt incluse între în text și, de asemenea, avem și anumite obiective, cum ar fi, spre exemplu, durabilitatea, într-un triplu aspect, biologic, social și economic, evident, și de mediu, a durabilitate, deci, a resurselor marine și o gestiune a pescuitului prin intermediul planurilor de pescuit plurianuale. Așa cum spunea și colega Ulrike, ea este cea care a introdus un astfel de amendament. Și să integrăm de asemenea și toate elementele noi ale politicii comune de pescuit. O a, aplicarea principiului de precauție, o gestiune mai durabilă și, evident, noua obligație de descărca, descărcare, care este ceva absolut fundamental. Un element nou pe care trebuie să-l adăugăm întotdeauna în momentul în care vrem să luptăm împotriva uh, pescuitului INN. Iată deci un rezumat a ceea ce înseamnă această convenție și de asemenea avem și anumite prevederi în materie de sancțiuni uh, pentru că trebuie să vedem cum vom aborda cazurile în care nu se respectă prevederile în vigoare din partea membrilor uh, acestei comisii și nimic mai mult. Eu cred că e doar o actualizare, o aducere la zi a acestei convenții și în principiu nu ar trebui să existe niciun fel de problemă. Iar propunerea pe care eu o fac în mod logic este să adoptăm și să acceptăm această modificare fără niciun fel de alte complicații. Mulțumesc! Merci, Gabriel. Mulțumesc, Gabriel. Dau acum cuvântul colegilor care doresc să intervină. Colega Briano a cerut cuvântul. Renata, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorului, domnului Mato. Da, este vorba despre modificări în lumina noii politici uh, comune de pescuit și cred că tot ceea ce a spus colegul Adinauri corespunde perfect cu obiectivele noastre generale. Acum aș dori să adresez o întrebare, pentru că e vorba de un acord cu FAO. FAO a demarat deja aceste modificări și dacă nu, când va face acest lucru? Mulțumesc. Je passe maintenant la parole à madame. Dau acum cuvântul doamnei Bilbao. Bună ziua, muchas gracias. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, tocmai pentru a explica poziția grupului nostru și pentru a spune că sunt de acord cu domnul Mato, domnul raportor, pentru că în final nu e vorba decât de o actualizare a conținutului acestei convenții, tocmai pentru a fixa mai bine obiectivele globale și să ne adaptăm la recenta uh, revizuire a politicii comune de pescuit, în așa fel încât să avem o definire cât mai bună a funcțiilor pe care le va îndeplini această comisie și să incorporăm de asemenea și mecanismele noi care sunt uh, prevăzute, deci, spre exemplu, mecanismele de rezolvare a anumitor conflicte și așa mai departe. Deci, pentru a nu repeta cele spuse deja de colegi, vreau să vă spun că grupul nostru politic este de acord cu acest lucru. Mulțumesc. Merci beaucoup. Mulțumesc mult. Doamna Tomacic. Mulțumesc, domnule președinte. Acest acord corespunde cu noua politică comună de pescuit și va permite statelor membre să îndeplinească mai bine obiectivele um, legate de această, de această comisie. E clar că modificările s-au făcut în lumina descoperirilor științifice și um, măsurile, acțiunile OGPM trebuie să fie mai eficiente. Modificările acestea ar trebui să reprezinte un pas înainte în sensul regionalizării și a unei exploatări mai bune a resurselor maritime. Marine. Acestea trebuie să se bazeze, așa cum am spus, pe uh, informații bune, științifice. Salut așadar toate aceste modificări. Mulțumesc. Merci. Maintenant, je donne la parole à... Mulțumesc. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, Fabrizio Donatella. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului raportor, domnul Mato, și membrilor acestei comisii care au luat cuvântul. Acum să aduc uh, această lămurire pe care a solicitat-o doamna Priano, și anume Textul uh, acordului a fost examinat și uh, aprobat fără modificare de către Comitetul de Afaceri Juridice și Constituționale al FAO, adică coreperul lor, să spunem. Acum va trebui să fie aprobat de Consiliul FAO, care uh, are o reuniune chiar săptămâna aceasta, se va încheia vineri, 5 decembrie. Va trebui să fie vorba doar de o formalitate, având în vedere că uh, Uh, acordul a fost deja um, aprobat de Comitetul de Afaceri uh, uh, Juridice. Nu ne așteptăm la surprize, s-ar putea să avem confirmarea chiar vineri sau înainte de vineri cu privire la poziția FAO, cu privire la acest text. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Donatella. Dau acum uh, cuvântul lui uh, Gabriel Mato. Mulțumesc. Doar pentru a interveni și a mulțumi tuturor colegilor care au intervenit, chiar și comisiei, e o analiză juridică, o analiză juridică care a fost desfășurată, deci în principiu nu sunt probleme. Și pentru a răspunde doamnei Tomacic, vreau să vă spun că suntem absolut de acord. Pentru că e clar că aceste modificări au intervenit în momentul în care a apărut regionalizare și aceasta reprezintă de asemenea un element important și vrem să includem în text principiile noastre de bază tocmai pentru a putea susține și completa revizuirea politicii comune de pescuit. Și nimic altceva de adăugat, pentru că eu cred că e o temă care, haideți să sperăm, se va uh, rezolva aproape de la sine. Mulțumesc. Eh, da, și mie mi-ar plăcea ca toate dosarele să fie la fel de simple. Mulțumesc, dragi colegi. Trecem acum la punctul 14, și anume descărcarea de gestiune a bugetului general al Uniunii Europene. Începem astăzi. Reprezentantul uh, Comisiei ne va prezenta raportul Cunții de Conturi pe 2013 în ceea ce privește domeniul pescuitului. Dau cuvântul Comisiei, nu mai știu cine este reprezentantul. Domnul Johnson, sigur că da, cum să nu. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua membrilor acestei comisii, aș vrea să vă povestesc despre uh, exercițiul bugetar, să pun în context. Curtea de conturi și-a prezentat raportul anual pe, pe 4 noiembrie și este punctul de plecare pentru procedura de descărcare de gestiune. Cât despre analiza generală, Curtea a dat un aviz uh, pozitiv cu privire la conturi, de asemenea un aviz pozitiv cu privire la venituri și angajamente. Însă, când e vorba de plăți, Curtea a considerat că acestea au fost uh, afectate de greșeli materiale, adică um, erori care depășesc 2% din plățile făcute în anul respectiv și eroarea a fost uh, considerată la 4,7% global pentru bugetul Uniunii Europene în ansamblu. A spune că nivelul acesta de eroare rămâne însă conform cu anul uh, anterior, când a fost 4,8, a fost, a fost chiar o ușoară scădere. Acum, dacă ne um, îndreptăm către domeniul pescuitului și al afacerilor marine, acesta apare în, apatul, în capitolul 4 al capitolului al pro, raportului național, care se referă și la me, mediu și sănătate. Uh, Uh, curtea a spus um, că există o rată de eroare pentru fiecare capitol și patru dintre grupurile de politici care sunt uh, incluse uh, în acest capitol este de 6,7% această rată de eroare. Dar să vă spun cum ajunge Curtea de control la această rată de eroare. Examinează un eșantion de plăți făcute în anul respectiv și la capitolul 4 s-a uitat la 177 de plăți făcute. 162 dintre acestea s-au referit la dezvoltare rurală și următoarele 15 s-au acoperit la mediu, pescuit și sănătate. Curtea a furnizat informații în acest raport anual și cu privire la plăți, dacă acestea au uh, prezentat uh, erori uh, cuantificabile. Și când a fost vorba de tranzacțiile Um, referitoare la mediu, pescuit și sănătate, nu au existat astfel de erori. Deci 6,7% acea, acea rată de eroare s-a referit doar la cheltuielile legate de dezvoltarea rurală. De asemenea, trebuie să vă mai spun că de fapt, în uh, raportul curții, curții la capitolul 4, foarte puține lucruri se referă la uh, domeniul pescuitului și al afacerilor marine, dar asta nu înseamnă că nu ne pasă acest, de acest domeniu și nu înseamnă nici că Parlamentul, care are autoritatea în ceea ce privește descărcarea, nu are mijloacele să evalueze modul în care am cheltuit resursele. Noi am venit cu uh, informații ample cu privire la gestiunea financiară. Acestea apar în uh, raportul nostru anual de activitate, care sunt de asemenea uh, care este de asemenea disponibil uh, spre evaluarea noastră și a publicului general pe site-ul nostru. Să vă spun așadar ce am constatat noi în um, raportul nostru anual de activitate. Noi am uh, spus că pentru cheltuierile pe care le-am gestionat prin gestiune directă, adică direct de către serviciile comisiei, nu s-a înregistrat uh, niciun fel de cheltuială neeligibilă. Uh, adică am avut o rată de eroare sub 2% din plățile făcute în anul respectiv. Însă, în gestiunea comună, adică Fondul European de Pescuit, am uh, făcut o rezervă în um, raportul nostru anual de activitate. O rezervă este o modalitate prin care directorul general subliniază faptul că există probleme legate de anumite domenii de cheltuieli. Trebuie să vă spun clar că, deși am, am constatat că au existat uh, cheltuieli neeligibile legate de Fondul European de Pescuit. În mod global, acestea reprezintă mai puțin de 2% uh, și, în special, când a fost vorba de programe naționale, programe operaționale, am găsit că au existat uh, cheltuieli neeligibile de peste 2%. Să vă spun cum lucrăm noi. Lucrăm în colaborare strânsă cu statele membre și um, propriile autorități de audit ale statelor membre ne raportează aceste lucruri. Practic, noi ne bazăm pe activitatea autorităților de audit ale statelor membre pe care le-am verificat în amonte și am verificat, uh, da, și apoi dacă găsim că informațiile nu sunt uh, fiabile, atunci uh, exprimăm rezerve. Am găsit cheltuieri neeligibile materiale în șase programe. Ce am făcut după ce descoperim acest lucru? E bine, de obicei, uh, Uh, venim cu un program uh, de acțiune cu statul membru vizat și pe, do- pe 2014, uh, statele membre și-au pus în aplicare aceste planuri de acțiune și deocamdată doar uh, un uh, stat membru mai are probleme care încă rămân de rezolvat și chiar și când e vorba de acel stat membru, acesta și-a încheiat 48 dintre cele 55 de acțiuni asupra cărora am convenit. Nu spun așadar că toate lucrurile sunt perfecte în ceea ce privește cheltuierile din domeniul pescuitului și um, Uh, afacerilor marine. Ar fi uh, naiv să credem că ar putea să existe o astfel de situație perfectă, dar vreau să vă spun că avem sisteme care funcționează bine, care detectează cheltuielile neeligibile și care permit uh, corectări. Acum, vreau să vă menționez o situație în care s-au înregistrat cheltuieli neeligibile și în care s-au făcut corectări. Acum câțiva ani am descoperit o problemă într-unul dintre probleme. Una destul de importantă. Până la urmă, în 2014, după ce am avut o procedură destul de contradictorie și evaluări dificile ale dimensiunii uh, problemei, am uh, avut uh, um, discuții cu statul membru vizat și până la urmă am avut o procedură a Comisiei uh, în valoare de 5,3 de milioane de euro care până la urmă au fost ramusați la buget. Iată o situație în care sistemele de prevenire și de corecție au funcționat în practică. Acum aș încheia spunând că avem un sistem care funcționează, avem un sistem um, care ne permite să fim vigilenți, lucrăm în strânsă colaborare cu statele membre și cred că putem spune pe bună dreptate că um, DG Mare își gestionează bugetul în conformitate cu standardele pe care Parlamentul European are dreptul să le aștepte de la noi. Mulțumesc! Merci, Marc! Mulțumesc, Marc, pentru aceste lămuriri, dragi colegi. Vreau să vă întreb dacă vreți să interveniți. Doamna Rodust. Ulrike. Ja, ganz vielen Dank. Ich uh, äh, habe zwei Nachfragen. Sie sprachen auch două întrebări. Ați vorbit despre programul de dezvoltare rurală. În fostul mandat am uh, lucrat uh, în mod intens la reforma agrară și una dintre preocupările mele a fost să putem sprijini și pescarii de, uh, din uh, Uh, ape interne uh, din lacuri și așa mai departe. Întotdeauna în domeniul pescuitului uh, se spune că lacurile țin de domeniul pescuitului, dar când este vorba de finanțat, nu vor să financeze. Apoi, la planul de gestiune în Marea Baltică, suntem pe cale să-l discutăm și vom vorbi despre zone de protecție de exemplu, pentru cod este nevoie de spații în care acesta să-și poată reveni, uh, să se poată reface în liniște. Și asta este o problemă pentru um, mari pescari. Dar, dar și uh, mai ales pentru micii pescari, mă scuzați, uh, nu putem să creăm zone de protecție și să lăsăm micii pescari fără zonă în care să uh, în zone în care să nu mai poată pescui deloc. Putem finanța asta? Uh, putem finanța compensații din fonduri europene? Marc, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus ou Marc, uh, poți să răspunzi la întrebarea aceasta? Sincer, nu am un uh, răspuns concret la aceste întrebări, dar ce pot să fac este să le notez uh, să vorbesc cu DG Agri și să revin cu un răspuns la aceste întrebări, după care voi vorbi și cu experții privind MFF să vedem dacă, într-adevăr, în aceste domenii se pot acorda ajutare pentru pescari. Merci, Marc. Mulțumesc, Marc. Prezentarea proiectului de raport uh, se va face pe 21 sau 22, termenul de punere a amendamentului 26 ianuarie și votul în comisie 23 sau 24 februarie, uh, votul în comisia pe fond pe 23 martie și votul în plenară în aprilie, sesiunea a doua. Iată, dragi colegi, atât uh, cu privire la punctul 13, uh, pe punctul 14. Acum vorbim în continuare despre scăcarea de gestiune. Este vorba data adresă de Uh, bugetul uh, Agenției Europene de Control al Pescuitului. Uh, a fost vorba de un dosar care mi-a revenit în de președintele acestei comisiei. Astăzi am, am ascultat la am ascultat prezentarea privind conturile agenției și dau cuvântul acum directorului acesteia, domnului Pascal Savure. Acum vă dau cuvântul pentru a ne prezenta conturile agenției dumneavoastră. Asta, dacă tot ați venit, vă punem la treabă. I will uh, concentrate on the. Uh... Mă voi concentra pe avizul uh, Curții de Conturi. Acesta a subliniat uh, caracterul uh, fiabil și corect al tranzacțiilor din, legate de conturile noastre. Au fost și niște observații ale curții de conturi care nu, um, nu pun sub îndoială legalitatea și fiabilitatea conturilor. Dar prima observație se referă la angajamente pe anul 2013 indică că um, angajamentele au fost făcute în mod oportun, la timp, au existat și niște um, um, au fost uh, unele angajamente care au fost transferate din 2013. 43% din titlul 3 al cheltuielilor uh, operaționale. Motivul pentru care s-au făcut aceste transferuri ar fi legate de faptul că avem un sistem de gestionare a datelor imens care e greu să se încadreze în principiul anualității. E vorba de sisteme pe 2-3 ani. E greu să se facă plățile în același an uh, când s-au făcut angajamentele. De aceea, din punct de vedere tehnic, avem uh, un nivel ridicat de transferare a plăților din 2012 în 2013. Și având în vedere volumul mare de muncă într-un timp scurt pentru a fi pregătiți uh, la 1 ianuarie 2015 când intră în vigoare obligația de debarcare. Apoi, uh, legat de aceste transferări de pe un an la altul, trebuie să mai spun că am așteptat și o decizie a Curții de Europene de Justiție pentru o ajustare a salariilor Situația s-a lămurit uh, târziu, la sfârșitul anului 2013, ceea ce a însemnat că a trebuit să menținem un nivel ridicat de um, angajamente conform titlului 1, care, după cum știți, nu pot fi transferate pentru anul următor. Și ar mai fi un motiv, uh, acesta ar mai fi un motiv în plus pentru acest nivel uh, mare al uh, acestor transfer de pe un an în altul. S-a dezvoltat un nou sistem de gestiune a bugetului, avem uh, un sistem trimestrial pentru a îmbunătăți uh, follow-up-ul creditelor și pentru a reduce pe cât posibil uh, nivelul uh, transferurilor de pe un an la altul. Vreau să vă spun că s-au făcut și niște audituri și am ieșit foarte bine în ceea ce privește programarea și punerea în aplicare a planului la sfârșitul anului 2013, situația a fost uh, considerată satisfac- satisfăcătoare de către sistemele de audit intern. Mulțumesc. Mulțumim, Pascal. Doresc colegii să intervină. Am vorbit deja despre această agenție, acum vorbim despre buget. Nu mai vorbește nimeni să, nu mai vrea nimeni să vorbească, nu că am discutat deja. Atunci îi dau deja cuvântul doamnei Pascal Culsung de la comisie, care poate vrea să adauge ceva față de ce s-a spus uh, adinauri. Da, mulțumesc, domnule președinte. Noi, Comisia, nu avem nimic de adăugat. Confirmăm această reliability a conturilor FK. Bun. Atunci prezentarea discuției 21-22 ianuarie, depunerea amendamentului 26, votul în comisie 23 sau 24 februarie, votul în comisia de fond Uh, pe 23 uh, martie și votul în plenară în uh, sesiunea a doua din aprilie. Trecem deja la punctul 16. Este vorba de propunerea de directiva a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la navigatori care modifică directivele din 2008, 2009, 2002, 98 și 2001. Colega Liad Niriada este raportoare avem așadar un schimb de opinii cu privire la această propunere. Dau cuvântul direct colegei uh, Niria. Da. As you know before on this, so just to update you, um, on Tuesday I am avut deja un schimb de opinii, deci vă pun la curent cu situația. Marți am fost la Comisia EMPL uh, și am participat la schimbul lor de opinii pe acest subiect. A fost foarte util, pare să existe un sprijin din partea raportorilor și a Comisiei. Nu am văzut documentul în sine, acordul între parteneri sociali, de-abia l-am primit în urmă cu o oră și a, a fost ca și când a fost foarte greu să încerc să-l descifrez, dar va fi important pentru aviz. Salut uh, tot ce merge în direcția creierii unui punct de plecare comun. Asta nu înseamnă că nu există chestiuni uh, uh, care uh, rămân nerezolvate. Trebuie să... Este vorba de derogarea micro S-a vorbit despre uh, dumpingul social și despre diferențe între navigatori care lucrează pe același vas uh, pe baza naționalității sau locului de rezidență, de reședință. M-ar interesa să văd cum abordează uh, partenerii sociali acest subiect. De asemenea, este vorba de uh, s-a vorbit despre faptul că vor exista două studii după intrarea în, în vigoare a directivei pentru a se vedea dacă condițiile de lucru mai bune uh, au făcut ca mai mulți oameni să dorească să muncească în acest domeniu pentru că știm că este o problemă. Este ceva esențial pentru revitalizarea întregului sector maritim. Deci sunt uh, convinsă că voi avea mult de spus uh, în aviz, dar până la urmă trebuie să așteptăm să îl redactez. Colegii doresc să intervină pe acest, uh, pe acest subiect. Văd că nu există solicitare de intervenție. Asta înseamnă că el și-a făcut bine treaba și nu sunt probleme. Constat însă cu regret că nu reprezintă nimeni comisia. Mathieu, vei interveni tu? Iată, Comisia Europeană uh, se face remarcată prin absență. Păcat. Domnul Kuhn vrea să ne spună ceva. Va înlocui Comisia Europeană. Nu, în niciun caz. Dar avem o problemă. La toate aceste lucruri importante, condițiile de lucru ale navigatorilor și al pescarilor, um, nu vrem să avem salarii diferite și așa mai departe, însă există o directivă privind timpul de lucru și micii pescari la ora actuală sunt confruntați cu asta, dar dacă comisia nu este aici, poate nici nu trebuie să spun uh, toate astea. Trebuie să vă spun că în momentul în care începe sezonul de pescuit și o întreprindere familială cu 2-3 pescari începe sezonul și mai trebuie să-și scrie paralel în uh, registru cât timp au lucrat uh, când ei sunt până în genunchi la, în pești, atunci cred că poate putem să găsim o derogare uh, să funcționeze, ca să nu vină Vama, în Germania Vama se ocupă, ca să, să vină Vama să uh, verifice registrele și să spună, bun, acum vă opriți, ați lucrat prea mult, uh, sezonul heringului s-a terminat pentru dumneavoastră. E o prostie și trebuie să nu uităm când discutăm despre directiva privind timpul de lucru. Mulțumesc, Werner, dar uh, când, dacă au pește până la genunchi, înseamnă că este pește. Uh, Liad. Da, trebuie să fiu uh, de acord cu reprezentantul comisiei. Într-adevăr, micro-întreprinderile trebuie să fie luate în considerare. Sunt baza comunităților și nu voi uita acest lucru în avizul meu. Merci. Foarte bine, mulțumesc. Deci, schimb de opinii, uh, prezentare mm, a raportului în ianuarie, depunerea amendamentelor 23 ianuarie, vot în uh, Comisie 23-24 februarie, vot în Comisia pe fond 24 martie 2015, votul în plen încă nu a fost stabilit, dar uh, presupun că va fi a doua sesiune din aprilie. Dar uh, rămâne încă să se stabilească acest uh, lucru. Nu știu, este o problemă cu Comisia. Eu am o problemă cu Comisia. Pentru că Punctul 17 este prezentare din partea Comisiei referitoare la actele delegate și actele de punere în aplicare. Și mă uit în băncile Comisiei și e pustiu. Ah, alors je vais, je vais excuser un peu la commission parce que... Ah, bun, uh, scuzăm comisia pentru că am parcurs foarte repede um, punctele referitoare la descărcarea bugetară și suntem în avans. Ernesto Bianchi uh, trebuie să fie pe drum, el reprezintă comisia. Deci dacă vreți, facem o pauză de câteva minute uh, până să ajungă Ernesto. Dar să nu mergeți prea departe pentru că de îndată ce vine Ernesto atacăm actele delegate. Profit că încă n-au venit pentru a vă spune că uh, această reuniune este Uh, această discuție este făcută, este prevăzută și pentru ca dumneavoastră să puteți reacționa în ceea ce privește actele delegate și ei să înțeleagă foarte bine că noi rezistăm. Le comisar, euh, le nouveau comisar à la pêche. Noul comisar pentru pescuit are vrea să mănânce ceva, e foame. Chers collègues, s'il vous plaît. Le temps mort est fini. Dragi colegi, pauza s-a terminat. Merci de regagner vos places. Vă rog să luați loc. Alors,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 este vorba de acte delegate, lista lor va fost distribuită. Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că două acte delegate tocmai ne-au fost trimise de comisie. Una referitoare la uh, costurile eligibile și alta referitoare la obligația de debarcare în uh, zona acoperită de uh, Convenția CICTA și uh, zona PANU. Uh, membrii comisiei noastre uh, au fost invitați să uh, reacționeze. Am uh, redactat un document uh, pentru evaluarea dumneavoastră. Dacă aveți motive pentru a obiecta împotriva acestor acte delegate, este important să le menționați secretariatului cât se poate de repede, pentru că procedura de obiecție este lungă. Timpul este de două, termenul este de două luni, dar timpul este foarte scurt. Am să-i dau cuvântul lui Ernesto Bianchi. Va prezenta pe scurt actele delegate, precum și o uh, și, și ne va pune la curent cu uh, modul în care evaluează lucrurile. Dacă aveți întrebări, le puteți adresa comisiei. Voi profita pentru a pune întrebări comisiei referitoare la actele delegate privitoare la consiliile consultative actele delegate fac referire la organizații din sector, dar definiția din articolul 2 nu este foarte clară. Aș vrea ca <clears throat> Comisia să ne explice ce înseamnă aceste organizații din sector. Și asta include oare uh, sindicate de pescari uh, salariați? Ne întrebăm referitor la acest lucru. Îi dau cuvântul imediat lui Ernesto Bianchi de la Comisie și apoi putem avea un schimb de opinii cu Comisia. Very much, Chair, and apologies to uh, all of you. We were a bit late. Um, I'll start if you... Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe, dacă îmi permiteți, cu ultimul uh, punct menționat, uh, actul delegat privind uh, consiliile consultative. Nu cred că avem oportunitatea de a face o prezentare, deci am să vă uh, iau un minut din timp pentru a vă vorbi despre asta acum. Aceste acte delegate uh, a, a fost depus, uh, acest act delegat va fost supus dumneavoastră într-un uh, timp foarte scurt. Noul regulament PCP conține deja trei articole și uh, o anexă foarte lungă, anexa 3, și conține o serie întreagă de reguli pentru funcționarea actelor delegate. Deci, ce am făcut? Am introdus regulile referitoare la funcționarea detaliată a consiliilor uh, consultative care nu au fost prevăzute în uh, regulamentul uh, adoptat prin codecizie între Consiliu și Parlament. Și am acoperit unele detalii referitoare la funcționarea gene, adunării generală um, și a comitetului executiv ce exista înainte, dar care nu au fost preluate în anexa 3 din noul regulament. Le-am reintrodus așadar. Am introdus procedura pentru crearea de noi consilii consultative. Uh, lipsea acest uh, lucru. Am uh, corectat numărul total de locuri disponibile uh, în uh, comitetul executiv pentru că separarea 40-60 între uh, industrie și cele, celelalte părți interesate ar fi însemnat să trebuiască să uh, tăiem oameni în jumătate. Deci am uh, crescut numărul, am uh, adus numărul la 25 pentru a respecta acest principiu. Un principiu important uh, pentru uh, Parlament, și am văzut asta din negocieri, este principiul deschiderii uh, la participare în uh, um, consiliile consultative și principiul de a ne asigura că în cazuri în care există un cost, acesta poate fi compensat. În același uh, timp am încercat să nu impunem reguli prea stricte pentru consiliile consultative, care sunt consilii de părți interesate. Deci am încercat să nu impunem reguli atât de stricte încât să nu poată funcționa. Um, cam asta am um, făcut în pregătirea acestor acte delegate. Revenind la întrebarea dumneavoastră, domnule președinte, avem definiții în um, Uh, mai multe articole. Articolul 45 din uh, regulamentul fundamental vorbește despre reprezentanții pescarilor, despre sector, sectorul marketingului, alte grupuri de interes uh, afectate de către politica comună de pescuit, PCP. Același lucru este în articolul 2 din anexa 3, se uh, repetă același tip de formulare. În actele delegate, în articolul 2, veți vedea că am preluat aceeași definiție din PCP, aceeași definiție pe care Consiliul și Parlamentul au acordat-o um, organizațiilor de, din sector și altor grupuri de interes. Deci nu am vrut să deviem de la uh, definiția dumneavoastră. Pentru că am considerat că asta ar depăși mandatul nostru. Nu considerăm că ar fi adecvat ca Comisia să introducă noi definiții juridice care până la urmă ar schimba textul regulamentului uh, de bază, deci preferăm să menținem lucrurile așa cum uh, au fost prevăzute. Și în ceea ce privește chestiunea referitoare la uh, reprezentarea sindicatelor de pescar. Bineînțeles, acest lucru a fost discutat între Parlament și Consiliu în uh, perioada dinaintea adoptării noului regulament PCP și nu am vrut să schimbăm acest lucru. Am făcut aceste clarificări uh, consiliilor consultative, au uh, pus întrebări și le-am dat răspunsuri referitoare la cum ar trebui să interpreteze regulile prevăzute. Au aflat de la noi ce au voie să facă. Credem că lucrurile s-au clarificat. Dar, uh, în orice caz, uh, vă răspund cu plăcere la întrebări. Mai avem un act delegat referitor la ce se întâmplă cu obligația de debarcare în context uh, național și dacă îmi permiteți, pentru asta am să-i dau cuvântul colegei mele, Veronica Wald, care va prezenta acest lucru. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Mă refer acum la această la aceste acte delegate, uh, așa cum sunt ele prevăzute în articolul 15.2 din uh, regulamentul 3080, uh, referitor la ICAT, conservarea tonului atlantic și uh, cooperarea uh, în NAFOR. Atlanticul de Vest. În context, contextul este că noua PCP a adoptat obligația de debarcare pentru toate capturile de pești pentru care se impun uh, limite de captură, uh, dar și în Mediterană pentru uh, capturi care au mărimi minime. Această obligație de debarca debarcare se uh, aplică tuturor vaselor ale Uniunii care pescuiesc în apele Uniunii, dar și în afara apelor Uniunii. În același timp, regulamentul de bază spune că obligația de debarcare este adoptată fără a se impune fără, fără prejudiciu la obligațiile internaționale. Asta înseamnă că organizații asta înseamnă organizațiile regionale de um, gestionarea pescuitului. Deci uh, se, uh, trebuie să se adopte acte delegate uh, Uh, în situații în care există neconform, neconcordanțe cu politica UE. Deci am prevăzut uh, toate obligațiile juridice din organizațiile regionale de gestionare a, pescuit, a pescuitului uh, din care face parte Uniunea Europeană și am identificat o serie de prevederi care nu sunt în um, concordanță cu obligația de debarcare, mai ales uh, cea care uh, intră în uh, vigoare în 1 ianuarie 2015. Și vă amintiți că în 1 ianuarie 2015 obligația de debarcare se referă la uh, specii mari și mici pelagice uh, și uh, somonul în Marea Baltică regulile care nu sunt în concordanță cu uh, obligația de debarcare. Există la ICAT cu tonul roșu, Uh, un alt tip de ton. Uh, la NAFOR uh, există numai în legătură cu o specie de pește. Um, oferim așadar derogări pentru obligația de debarcare pentru aceste trei cazuri de la 1 ianuarie 2015. Este necesar acest fapt pentru a ne asigura că operatorii noștri care pescuiesc sub uh, Uh, egida acestor organizații au certitudine juridică și uh, respectă angajamentele internaționale și trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană își respectă obligațiile internaționale. Însă dați-mi voie în paralel să menționez că pe lângă acest, uh, aceste derogări depune mari eforturi în aceste organizații regionale pentru a crea un punct de plecare comun, pentru a promova reducerea și eliminarea uh, aruncar, aruncărilor înapoi în mare uh, de-a lungul, uh, cu timpul. Am făcut acest lucru și la ICAT și la NAFOR. Acesta este conținutul actului delegat. Pentru detalii vă sugerez uh, să îl citiți îndeaproape, dar bineînțeles vă stau la dispoziție pentru întrebări. Cu. Uh, parmi les collègues, Madame Ulrike Mulțumesc. Dintre colegi, doamna Rodust dorește să intervină? Mulțumesc. Am două întrebări. Una referitoare la uh, actele delegate. Am primit informația, chiar dacă la articolul 45 în uh, anexa 2 definiția este prevăzută în sector, mai ales la sindicate, uh, a ajuns ideea acum că nu sunt uh, pe listă. De multe ori avem problema că nu suntem suficient de clar din punct de vedere al formulărilor. Este esențial să se menționeze în mod explicit sindicatele. Aș vrea să știu însă Uh, care sunt procentajele, unde aparțin ei, la 60% sau la 40%. Eu cred că fac parte din cei 60%. Când uh, vorbim despre faptul că organizațiile sectoriale, așa le-am definit noi, de cele mai multe ori sunt organizațiile de pescuit uh, și nu sindicatele trebuie să menționăm acest lucru clar. În ceea ce privește obligația de debarcare, ieri am votat despre declarația Omnibus și dacă mi-amintesc bine, derogările pe care le-ați menționat ieri au fost respinse la vot. Ce facem acum? Avem pe de-o parte declarația Omnibus și de altă parte actele delegate. Cum uh, clarificăm lucrurile? Din câte am înțeles eu, lucrurile au fost respinse la vot. Îmi pare foarte rău, dar uh, despre asta, e vorba de derogare, nu mai înțeleg uh, legătura și aș vrea ca cineva să-mi explice și mie cum funcționează lucrurile. Just une petite remarque, ma chère collègue. O mică observație, stimați colegi. Ieri nu am votat împotriva totul. Am votat împotriva viziunii dumneavoastră de obligație de debarcare. Nu am respins totul uh, la vot și asta nu împiedică actele delegate. Am să dau cuvântul comisiei imediat, dar întâi îi dau cuvântul colegei Engström și apoi uh, lui Isabel Toma. Da, mulțumesc uh, pentru prezentare. Un comentariu general în ceea ce privește actele delegate privind uh, aruncările în mare. De ce doar două dintre ele au uh, solicitarea de a uh, înregistra capturile? Articolul 4 din Planul pentru Marea Nordului, aici se prevede uh, ceva referitor la cantitățile de pește aruncate și derogările din articolul 2 și exemplele eh, și ceea ce este menționat în articolul 2 trebuie să fie menționat în registru și așa mai departe. Și apoi când este vorba de apele uh, din nord-vest, vorbim despre uh, pești uh, care supraviețuiesc și așa mai departe și care trebuie să fie și trebuie să fie înregistrat în registru. De ce nu este prevăzut acest lucru în toate planurile? Și apoi încă o întrebare referitoare la actul delegat privind EMFF. Putem să avem un termen extins pentru asta? Pentru că există unele clarificări uh, de care avem nevoie din partea Comisiei. Mulțumesc. Isabel Toma. Da, mulțumesc, domnule președinte. Referitor la compoziția consiliilor consultative RAC, răspunsul comisiei mi se pare nesatisfăcător. Reprezentanții um, pesca, uh, pescarilor este un termen uh, larg, dar care nu este suficient de precis. Dacă am înțeles bine comitologia și dacă am înțeles bine ce este un act delegat, poate n-am înțeles eu bine ce este un act delegat, trebuie să se uh, precizeze pentru punerea în aplicare concretă a ceea ce au votat legiuitorii, trebuie să se precizeze ce înseamnă acest lucru. Bun, deci acum, prin actul delegat, trebuie să se precizeze, să se spună precis cine sunt reprezentanții pescarilor. Bun, dacă cu proporții prevăzute, ca să reprezentăm uh, mai bine pe toată lumea. În trecut au avut, uh, au existat probleme cu aceste RAC mm, și care au trebuit să fie administrate de către doamna Damanachi. Acum, ideea este că aceste probleme nu trebuie să apară din nou trebuie să se găsească criterii raționale, rezonabile înainte pentru a nu se repeta problemele cu care ne-am confruntat. Este... Ați spus că ați uh, rezolvat problema, însă din punctul meu de vedere, până nu este scris, nu e rezolvat. Deci uh, actul delegat nu își uh, respectă obligativitatea de a preciza, de a spune clar uh, cum trebuie să fie aplicat, uh, uh, aplicată legea. Bun, poate trebuie să se spună mai clar și alte lucruri, dar cred că cu toți am avea de câștigat dacă odată pentru totdeauna am putea prevedea toți actorii interesați, sindicate, oameni de știință și așa mai departe, astfel încât uh, să se știe foarte clar cine sunt actorii implicați. Mulțumesc. Mulțumesc, Izabel. Mai dorește cineva să intervină? Renata. Sì, brevissima, riprendendo anche l'intervento di Isabel. Da, pe scurt. Cred că este o oportunitate pe care nu ar trebui să o ratăm avem uh, mare aștept mari așteptări și toată lumea are mari așteptări de la uh, aceste racuri. Și asta pentru că este o, re, o oportunitate de a apropia regiunile noastre de uh, politica comună de pescuit. Deci așteptările sunt ridicate față de, activ, uh, față de activitățile acestor uh, uh, consilii regionale. Aș vrea să știu dacă sindicatele sunt uh, implicate, dacă micii pescari sunt, pescari sunt reprezentați, dacă oamenii de știință sunt reprezentați. Trebuie să avem uh, echilibrul uh, potrivit. Aceasta este o oportunitate. La fața locului există o nevoie de a implica Uh, pe toți cei din domeniul pescuitului, dar și pe toți cei care se ocupă, care sunt îngrijorați de uh, mediu. Da. Două persoane vor uh, răspunde. Uh, Ernesto întâi. Este o întrebare pe care ne-o punem toți. Actele delegate uh, sunt uh, me menite să spună lucrurilor pe nume. Ernesto întâi, așadar. Um... Okay, you've, you've asked me uh, a number of questions. I'll, I'll try to give you. Da, am preluat toate aceste întrebări și am să încerc să vă răspund pe cât posibil astăzi la ele. În orice caz, le-am notat pe toate aceste întrebări și vom vedea ce vom putea face în practică. Și poate că am să încep cu primul punct ce a fost subliniat, și anume, și poate unii dintre noastre își amintesc acest lucru. În momentul în care dumneavoastră și Consiliul discutați despre toate aceste elemente și anume cine ar trebui să facă parte din aceste consilii consultative regionale, formularea de atunci era că tot ceea ce ține de organizațiile de pescar trebuie să fie acoperite de aceste organizații care de fapt reprezintă pescarii. Și orice alte sectoare de procesare, de marketing și așa mai departe și orice alt grup de interes care e diferit de cel al pescarilor ar trebui să fie aplicate atunci sintagma and other groups. Și deci am clarificat atunci acest lucru și am spus atunci cine anume va face parte din aceste comisii consultative regionale. Acum, dacă dumneavoastră doriți ca acest lucru să figureze negru pe albă în actele delegate, uh, o să trebuiască să încercăm să găsim o cale de a face acest lucru. Însă nu uitați că tot ceea ce intră în uh, categoria noilor definiții ce ar putea fi puse în text, va pune Comisia într-o situație destul de dificilă, pentru că s-ar putea să trebuiască să redeschidem discuțiile cu Consiliul, pentru că mare parte din aceste aspecte au fost discutate în lung și în lat și atunci o să încercăm, o să încercăm să vedem ce putem face pentru a aduce în text clarificarea pe care dumneavoastră o doriți. Apoi, Un alt aspect pe care vreau să-l subliniez aici, eu cred că dacă în actele delegate punem oamenii de știință, atunci schimbăm total regulamentul de bază. Și nu știu dacă putem face acest lucru. Evident, oamenii de știință pot participa ca și observatori, asta există deja, dar e foarte greu să includem ca și membri a acestor comisii, pentru că asta schimbă total regulamentul. În ceea ce privește observația referitor la celelalte acte delegate și planurile de descărcare. Anumite acte delegate conțin astfel de noțiuni și anume că acele capturi ar trebui să fie menționate în registrele de bord. Și acest lucru e specific în exemplele pe care dumneavoastră le-ați uh, evocat de altfel. Asta e deja o obligație prin uh, regulamentul de, referitor la controle, deci asta nu aduce nimic nou și specific. Dar dacă acum, în funcție de grupurile de state membre care conlucrează, uh, le cerem să aibă acest lucru, uh, asta făcea de altfel parte din acordul global în ceea ce privește aceste planuri de descărcare, am spus că da, vreau să avem aceste mențiuni, vreau să avem aceste indicații în registrele de bord și, de fapt, toate aceste obligații sunt deja acoperite în regulamentul referitor la controle reprezintă doar o adăugire uh, estetică în text și nimic mai mult. Ați mai pus întrebarea dacă putem extinde termenul referitor la uh, acte delegate. Nu știu exact, voi verifica și am să, am să revin către dumneavoastră. Uh, a, da, uitați, colega care, în mod normal, poate răspunde, va și răspunde pentru că e în sală, în spate, nu o văzusem. Poate, Iza, vrei tu să adaugi ceva, te rog. Aș dori să răspund la uh, întrebările specifice ce au fost uh, puse. Atât Parlamentul cât și Consiliul au cerut o extindere de două luni și deci, la inițiativa Parlamentului și a Consiliului, s-a solicitat o extindere a acestui termen în mod oficial uh, cu două luni. Și dacă, evident, aveți nevoie de mai mult timp, pentru că e clar că sunt foarte multe elemente ce trebuie examinate, uh, suntem gata să acceptăm această extindere a termenului. Bah, écoutez, on va aller tout de suite au, au, au fait. Est-ce que quelqu'un s'oppose Bun. Se opune cineva unei astfel de prelungiri a termenului? Nimeni. Bun, deci oricum o să cerem această prelungire a termenului. Bun. Sur le fait. Voilà. On prend acte. Deci se notează această solicitare. Je crois qu'on a, on a fait le tour de... Bun, cred că am trecut în revistă toate actele delegate. Vreau să mulțumesc comisiei. Ah. Am Rodus. Das sind nun în den regulă cum rămâne cu derogările? Cu derogările, derogările de la debarcări. Până la urmă, cum stau lucrurile? Dacă îmi amintesc eu bine lucrurile, ieri, cu declarația Omnibus, am împiedicat acest lucru. Am nevoie de un răspuns. Peștele spadă este dintre speciile afectate. Președintele, vă rog frumos, dragi colegi, să nu amestecăm lucrurile. Ieri am votat ce am votat? Am votat ceva ce va fi discutat la trilog, pentru că există un mandat. Acum încă n-am ajuns la actele delegate, o să ajungem la ele. Fiecare lucru la timpul său. Poate uh, am să-i dau cuvântul și lui Ernesto, dar cred că e de acord cu mine. S-a înțeles? E clar? Deci fiecare lucru la timpul său. Deci nu mă înșel, Ernesto. E bun ce am zis, nu? Bun, foarte bine. Bun, cred că am analizat. Da, acum cred că e bine să putem dezbate această idee a actelor delegate și e bine că am avut ocazia să cerem și o prelungire a termenului pentru că e un aspect important, e un lucru pe care cu toții l-am dorit. Așa că vreau să mulțumesc comisiei pentru prezența sa în sală. O, o și scuzăm pentru că a venit mai târziu. Am fost noi în avans referitor la ordinea de zi. Iată că am terminat toate punctele care figurau pe ordinea de zi în această dimineață. Sper că nu mă înșel. Așa că vă invit pe toți cei care încă vor mai fi prezenți în această după-amiază, pentru că știu că joi după-amiaza nu e întotdeauna foarte practic pentru toată lumea. Știu asta. Și da, anul viitor nu vom mai avea ședințe joi după amiaza. Și, însă nu uitați că în această după amiază avem o audiere referitor la pescuitul în zonele periferice. Veniți cât mai numeroși cu putință, pentru că sunt oameni care vin de departe, de foarte departe, pentru a-și exprima punctul de vedere referitor la aceste regiuni ultraperiferice, așa că vă rog să veniți în această după amiază. Și mulțumesc tuturor pentru prezență. Yeah.